Dichiarazioni di vot. Trecem mai departe acum cu declarațiile, cu explicațiile de vot. Prendo posto, grazie. Ecco qua. Aspettiamo un attimo prima di... Haideți să așteptăm puțin înainte să trecem mai departe cu explicațiile de vot. Astfel încât cei care nu vor să participe la dezbatere să aibă timp să părăsească sala. Între timp vreau să-i mulțumesc domnului comisar Avramopoulos pentru prezența alături de noi în această dimineață și pentru că ați urmări discuțiile din plenara noastră. Fino a Colleghi, iniziamo con eh, le dichiarazioni. Trecem, dragi colegi, la de explicațiile de vot. Am primit un număr destul de mare de solicitări de intervenție și noi avem doar până la orele 14 și 45 timp de discuții, după care serviciile administrative pregătesc reluarea sesiunii la ora 15. Tot ce rămâne în afara acestui interval va fi prezentat mâine după vot. Dacă mai există și alte posibile declarații de vot, acestea vor putea fi prezentate în scris. Începem cu dezbaterea referitoare la calendarul sesiunilor Parlamentului pentru 2016. În acest sens, domnul Daniel Anan a solicitat să intervină. Vă rog. Thank you, Mr. Deputy Speaker. We're all familiar with the argument. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Suntem uh, cu toții de acord să punem capăt acestui drum între Bruxelles și Strasbourg și nu voi vota eu împotrivă dar aș profita de întâlnirea noastră de aici pentru a arăta că noi suntem rezistenți la schimbare, așa cum au fac birocrațiile de-a lungul timpului. Dacă am înțelege ceea ce spunea Milton Friedman, am înțelege că uh, toate aceste lucruri datează din epoca de piatră, practic, pe când trebuia să avem cantinele care circulă dintr-o parte în alta. De ce să se mai întâmple asta în ziua de astăzi, când transportul s-a dezvoltat atât de mult? Ceea ce vedem aici este că Uniunea Europeană practic există în beneficiul propriilor lucrători și de aceea este practic imposibil din punct de vedere practic ca guvernele să revizuiască acest acord la Bruxelles. Iată, uh, și uh, de aceea guvernul britanic nu știm de ce nu face cereri mai ambițioase, dar de câte ori vorbim despre asta cu cetățenii europeni, ne dăm seama că sistemul va continua să existe pentru cei care sunt destul de norocoși să aibă un loc de muncă aici. Mulțumesc! Mulțumim! Trecem la dezbaterea privind recomandarea pentru împiedicarea utilizării sistemului financiar pentru spălarea de bani și finanțarea activităților teroriste. Jiri Pospijil dorește să intervină. Aveți un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Am susținut cu deosebită plăcere această propunere care se referă la uh, Lupta împotriva spălării de bani este un efort național foarte important pentru guvernele noastre în țara mea, Republica Cehă. Mă bucur că această propunere uh, vine în sprijinul acțiunilor anonime care vizează informarea asupra proprietății societăților. Au avut loc dezbateri în țara mea și s-a propus eliminarea mm, denunțurilor anonime, însă Mă bucur că Uniunea Europeană a mers pe acest drum pentru că acțiunile anonime permit um, cu ușurință spălarea de bani și um, capitalul circulă în mod anonim fără să se știe de unde provine el. Cred că este o acțiune corectă pentru că ne permite o luptă mai eficientă asupra criminalității organizate. Mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul doamna Ghil domnule președinte. Eu am votat pentru acest raport, directiva împotriva spălării de bani, pentru că este un instrument esențial pentru a lupta împotriva fraudei fiscale și poate juca un rol esențial pentru a avea a pune capăt finanțării terorismului. Iată de ce, cu cât avem mai multă transparență, cu atât mai bine. Prin registre publice, practic, creștem transparența în ceea ce privește fluxurile financiare. Totuși, în urma ultimelor uh, scandaluri financiare, am văzut că suntem dependenți de acțiunea celor care dețin informații în interiorul companiilor. Deci e important să stimulăm aceste persoane să ne uh, spună ce se întâmplă înăuntru pentru a putea aplica impozitele acolo unde este necesar și unde statele membre nu doresc să o facă. Însă avem nevoie de un cadru european pentru a proteja aceste persoane, acești denunțători. Mulțumesc! doamna Gil și acum domnul Hanan un minut. Mulțumesc. Am observat că de fiecare dată când uh, cineva dorește să se extindă uh, capacitățile, competențele organismelor europene, Europol, Eurojust sau orice alte organisme atașate Uniunii Europene, ei bine, ultimul argument este cel al securității. Ei bine, în numele securității putem face orice. Iată ce s-a întâmplat cu FBI în America de Nord. A început să acționeze exact ca în acest raport, împotriva spălării de bani, împotriva organizațiilor teroriste și încetul cu încetul a devenit un fel de poliție federală pentru toate Statele Unite. Și deși mă simt mai puțin liber, nu mă simt mai în mai multă siguranță. Pentru că cei care sunt la originea politicilor europene uh, nu uh, sunt competenți pentru a face asta. Cred că toate politicile interne și de poliție ar trebui să colaboreze între ele. Pentru că găsim aici justificări pentru a restrânge din ce în ce mai mult libertățile individuale. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Flanag- uh, doamna Flanagan. Domnul Flanagan, mulțumesc. Ținând cont de experiența pe care o avem cu terorismul și faptul că se abuzează de sistemul financiar, această propunere pentru a lupta împotriva finanțării terorismului ar trebui să fie aproape de inima oricărui irlandez. Nu pot să vă spun cum ne-a afectat terorismul de-a lungul decenilor în Irlanda. Rezultatele însă se referă și la un alt fel de terorism, un terorism mult mai răspândit și mai endemic Vorbesc aici despre terorismul financiar, terorismul care afectează cetățenii din lumea întreagă în mod disproporțional pe unii de către cei care au puterea și de către guvernele corupte. Chiar și guvernul nostru în Irlanda a fost prizonierul acestor sisteme și al EFSI-ului care practic promovează același lucru. Și uh, până la urmă uh, cei care sunt uh, cei mai sus sunt cei care au puterea. Este bine că în sfârșit se face ceva, dar ideea că Uniunea Europeană poate pune capăt acestei probleme, ținând cont de faptul că ea este reprezentantul acestui terorist financiar, este o glumă, nu-i așa? Mulțumesc, domnul Șogor, pentru un minut. Thank you. Mulțumesc. Eu sunt pentru această directivă, dat fiind că rețelele de criminalitate organizată și terorism evoluează cu tacticile și metodele lor. Trebuie să facem față noilor amenințări și e momentul potrivit să uh, susținem aceste recomandări financiare care au fost prezentate în 2012 pentru lupta împotriva spălării de bani și să avem un cadru european de protecție care să se bazeze pe cele mai stricte standarde internaționale utilizarea sistemelor uh, financiare în scopuri teroriste practic subminează stabilitatea întregului sistem financiar internațional. De aceea avem nevoie de un răspuns la nivel european pentru a răspunde acestor riscuri. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Iar. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. S-a spus deja că ne dorim o piață unică și vrem ca europenii să se poată deplasa în mod liber. Sigur că în acest context trebuie să adapt, a, analizăm și fluxurile financiare, pentru că avem aici și reversul medaliei. Trebuie să luptăm împotriva acestui risc de spălare de bani și de finanțare a terorismului. Și atunci, în acest sens, trebuie să susținem propunerea Comisiei și să-i cerem propuneri complementare, suplimentare. Sunt de acord cu această directivă, însă aș pune o întrebare. Este vorba de o a patra directivă în acest domeniu, care trebuie însă mai bine încadrată. Este clar că răufăcătorii au uh, foarte mare imaginație și practicile avansează foarte rapid. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Petir. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am susținut adoptarea acestei recomandări în a doua lectură. Este vorba de revizuirea directivei pentru spălarea de bani și am susținut-o pentru că în felul acesta dublăm eforturile pentru a preveni și pentru a încheta toate cazurile de spălare de bani și de finanțare ilicită a activităților teroriste. Ținând cont de realitatea conflictelor armate în Europa, susțin introducerea de noi măsuri care vor asigura transferuri financiare mai transparente pentru a întări piața internă și pentru a promova securitatea sistemului financiar al UE. Susțin de asemenea transparența în ceea ce privește schimbul de informații, astfel încât adevărații proprietari să fie identificați și uh, registrele centralizate să fie uh, actualizate de către statele membre pentru ca ele să conțină informații în legătură cu adevărații proprietari, informații care trebuie să fie accesibile autorităților competente, bineînțeles respectând protecția datelor. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Golniș. Un minut lutter contre le blanchiment. Lupta împotriva spălării banilor și împotriva criminalității organizate și a terorismului, da, dar credeți cu adevărat că criminalitatea organizată și terorismul folosesc circuitele normale bancare? Efectul pervers al acestui sistem este că în țara mea, în Franța, uh, conform legislației statului, uh, fiecare bancher a fost uh, transformat în turnător, în spion împotriva clienților lor. Dacă eu aveam o datorie personală de 10.000 de euro care apărea ca un credit în contul bancar, a trebuit să mă justific pe lângă bancherii mei uh, care m-au sunat, m-au întrebat ce fac cu banii mei. Am spus că uh, la vârsta mea tinerele amante sunt mai scumpe și de aceea am ajuns uh, la această situație, deși sunt un soț fidel soției mele. Uh, răspunsul n-a fost suficient și uh, iată că acum uh, Brigada Financiară anchetează. Toate acestea sunt efecte absolut pervertite ale legislației de care vorbim, exact cum putem constata și cu Credit Bank din Bruxelles, agenția din Parlamentul European, unde pașaportul nu este suficient pentru a-ți justifica adresa. Se Mulțumesc, doamna Ivana Maletici are acum cuvântul un minut și încheiem discuția. Vă mulțumesc, domnule președinte. Prevenirea spălării de bani și a terorismului este foarte importantă pentru toate statele membre, pentru că altfel sistemele financiare ale Uniunii Europene pot fi Um, afectate, la fel ca și toate celelalte aspecte de societate. Prin urmare, trebuie să facem tot ce este posibil în acest domeniu. Eu am susținut uh, modificările directivei și se propune aici să fie furnizate o serie de date în uh, scopul schimbului de informații și, de asemenea, la fiecare șase luni să se facă o analiză de riscuri. Există un accent uh, special care este pus aici pe activitățile transfrontaliere și cred că facem un pas înainte. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc, aici se încheie dezbaterea referitoare la prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și trecem la intervențiile referitoare la informațiile care însoțesc transferurile de fonduri. Explicații de vot avem pentru început domnul Pospisil. Un minut. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am susținut acest proiect de modificare a legislației europene pentru că acesta lărgește informațiile uh, referitoare la transferurile de bani. Bineînțeles, uh, clientul ar putea avea impresia că se colectează informații despre această persoană care țin de viața privată, însă pe de altă parte trebuie să fim conștienți de faptul că terorismul internațional practic se finanțează prin bani care vin din țările terțe. Iată de ce e nevoie de aceste informații care trebuie utilizate atunci când există suspiciuni de finanțare a terorismului. Eu sunt pentru acest proiect, însă trebuie să ne asigurăm că informațiile nu sunt utilizate în cazul în care se face o anchetă și se utilizează doar pentru delicte serioase, grave. Mulțumesc, doamna Ghilnina. Domnule președinte, am sprijinit regulamentul privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri, pentru că avem nevoie de măsuri ferme pentru a combate frauda și evaziunea fiscală, ceea ce înseamnă crearea de registre publice pentru a crește transparența privind fluxurile financiare și o mai bună protecție la nivel european pentru informatori depindem în totalitate aproape de aceștia pentru a ne alerta cu privire la cazurile de fraudă sau de abuzarea banilor contribuabililor. Avem nevoie și de un răspuns coordonat din partea autorităților în statele membre și o procedură standardizată pentru fina- instituțiile financiare și pentru furnizorii de servicii de plată pentru combaterea spălării de bani. Pentru că este pur și simplu de neacceptat ca miliarde de euro să continue să cadă prin crăpăturile care există în acest sistem în fiecare an. Mulțumesc! Mulțumim, doamne Ghil. Are acum cuvântul doamna Ivana Maletici. Un minut și dumneavoastră. Vă mulțumesc. În contextul prevenirii și anchetării cazurilor de spălare de bani și de finanțare a terorismului, obiectivul acestui acestui regulament este îmbunătățirea transferurilor de fonduri, creșterea documentelor, numărului de documente care trebuie anexate, reglementări mai stricte și sancțiuni mai stricte. E vorba aici de reglementări foarte delicate pentru că se referă la datele care trebuie transferate pentru monitorizarea și identificarea Um, celor care se află la originea transferurilor de fonduri și s-au făcut modificări substanțiale uh, având în vedere evoluția tehnologică permanentă, constantă. Există noi uh, opțiuni și uh, noi posibilități de um, evitare a aplicării legislației care trebuie rezolvate. Am, susțin, am susținut această recomandare. Mulțumesc! Aletici Mulțumim domnei Maletici și trecem acum la explicațiile de vot cu privire la recomandările pentru a doua lectură pentru procedurile de insolvență. Aș vrea între timp să Îi salut pe toți colegii care sunt aici prezenți în sală și dați-mi voie să vă spun că nu e o dezbatere, e vorba de explicații de vot. Explic aceste lucruri celor care ne urmăresc procedurile din public. Sunt cei care explică modul în care au votat în această dimineață. Are cuvântul acum domnul Pospisil. Un minut, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am susținut această schimbare a regulamentului care se referă la procedurile de insolvență. Nu am participat la dezbaterea de ieri, deci n-am avut um, posibilitatea să mă exprim și de aceea am cerut să iau cuvântul astăzi aici. Pentru mine, ceea ce este important este obligația pentru statele membre de a crea registrele de insolvență. Eu am lucrat mult timp pe această temă în Republica Cehă, în calitate de fost ministru al justiției și știu că avem nevoie de informații publice pentru creanțieri. Informații care trebuie să fie accesibile la nivel transfrontalier pentru ca orice companie să se poată informa în legătură cu datoriile pe care un alt operator le are într-un stat membru sau altul. Este, consider, o schimbare revoluționară care va îmbunătăți procedurile de insolvență în statele membre și pentru Europa. Mulțumesc, doamna Nina Gil, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat pentru acest raport pentru că sunt de părere că am ajuns la un rezultat echilibrat. Este bine să implementăm această legislație după 10 ani de implementare. Regulamentul acoperă 50.000 de companii care în fiecare an uh, sunt implicate în proceduri de insolvență transfrontaliere. Este important pentru acestea să clarificăm normele referitoare la competența instanțelor, recunoașterea hotărârilor judecătorești și cu privire la legislația aplicabilă în aceste cazuri. Consider că extinderea sferei de aplicare pentru a include procedurile hibrid și restructurarea companiilor reprezintă importanți pași înainte. În plus, salut faptul că s-au introdus criterii suplimentare cu privire la perioada de răzgândire de trei luni pentru a evita situația în care avem alegeri selective ale instanțelor. Mulțumesc, care acum cuvântul domnul Flanagan, un minut. Uh, Mulțumesc. Uh, după doi ani de aplicarea unui regim extrem de strict în Irlanda, o legislație care ne amintește de vremurile lui Charles Dickens, am ajuns la o perioadă de criză, de criză imobiliară, de criză economică și financiară, care a condus la introducerea unei legislații și mai stricte, sau cel puțin așa a susținut guvernul. Și totuși, această nouă legislație nu a venit în beneficiul oamenilor, ci a fost extrem de influențată de sectorul uh, bancar, în loc să îi ajute pe cei care aveau uh, probleme în a-și plăti creditele, guvernul a permis uh, băncilor să aibă ultimul cuvânt în ceea ce privește situațiile în care se poate declara insolvența. Și a fost uh, un dezastru. Guvernul a fost obligat să renunțe la această reglementare și totuși nu reușește să corecteze uh, și să repare tot răul care s-a făcut. Și acum este ironic să vedem că Uniunea Europeană, cea care a adus această criză financiară în Irlanda, uh, face același gen de reglementări, elaborează același gen de reglementări, ne învățăm nimic din istorie. Mulțumesc, are cuvântul doamna Petir. Da Mulțumesc, domnule președinte. Eu am susținut acest raport și sper ca toate procedurile de insolvență să fie accelerate în felul acesta, astfel încât daunele pentru companiile care trebuie să treacă prin aceste proceduri să fie reduse. Este un adevărat coșmar pentru companiile care sunt supuse acestor proceduri, durează ani de zile și în general, procedura începe atunci când situația este de nerezolvat. În Croația există legi în domeniul insolvenței, însă eh, există și multe acorduri ciudate care au loc în acest domeniu pentru a vedea cine hotărăște cât se datorează. De aceea, cred că raportul este unul foarte bun, este de salutat și sper că în felul acesta să schimbăm lucrurile care merg prost în Croația. Mulțumesc și acum doamna Ivana Maletici. Mulțumesc, domnule președinte. Procedurile de insolvență și presolvență diferă foarte mult între statele membre și au un impact negativ asupra funcționării pieței interne și asupra solidității statelor membre în fața crizei financiare. Procedurile trebuie să fie rapide, fiindcă obiectivul urmărit este ca acele companii care nu au o situație bună și pun în pericol companiile cu o activitate bună să fie eliminate. Nu există o soluție unică la nivel european, însă recomandările sunt uh, extrem de clare ca parte a semestrului european. Legislația trebuie să fie bine definită, procedura trebuie să fie transparentă și rapidă legislația din Croația în acest domeniu este destul de slabă și guvernul trebuie să o îmbunătățească. Regulamentul este extrem de important pentru funcționarea pieței interne și de aceea am sprijinit uh, această propunere cu mare plăcere. Mulțumim. Trecem la raportul Winkler privind autocertificarea importatorilor de minereuri sau metale provenind din zonele de conflict și zone cu risc ridicat. Are cuvântul doamna Arena. Ideea era să-i dăm cuvântul, dar nu o văd în sală. Prin urmare, dau cuvântul doamnei Gil. Vă rog, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Salut faptul că s-a amânat votul final privind minereurile și metalele din zone de conflict. Însă sunt dezamăgită de poziția adoptată de PPE și de ICR cu privire la blocarea procesului de mm, autocertificare a importatorilor. Uh, știm foarte bine că vom putea să ne asigurăm că mineralele din uh, uh, telefoanele și tabletele noastre nu provin de la uh, femei și copii care au fost exploatați în acest proces, numai impunând niște reguli obligatorii care să-i oblige pe importatori să verifice lanțul de aprovizionare în toate etapele sale. Altfel, uh, minereurile din zone de conflict vor continua să fie furnizate operatorilor. Nu cred că este un preț foarte mare pe care ar trebui să le să plătească aceste companii pentru a face acest proces de due diligence. Nu conduce la o birocrație suplimentară și grupul nostru a propus ca unele metale să fie excluse din această, din această reglementare. Mulțumesc, are cuvântul uh, doamna Beghin, dar nu este prezentă și atunci trecem la doamna Besera. Aveți cuvântul. Europa tiene la oportunidad Europa are o oportunitate unică și o obligație morală pentru a pune capăt comerțului cu minerale care sunt obținute în astfel de condiții și încalcă drepturile omului. Trebuie să întrebăm companiile bune, cele responsabile, să vedem ce doresc să facă și dacă vor să se includă în acest lanț de responsabilitate socială și corporativă. Ele trebuie implicate în aceste eforturi pentru a combina eforturile de transparență și angajamente clare. Noi suntem aleși de cetățenii europeni și este obligația noastră să avem o acțiune clară, dură. Și nu e vorba aici doar de uh, minerale, ci de lanțul de aprovizionare și distribuție. Premiul Saharov, uh, unul dintre ele a reclamat de multe ori acest lucru. Noi avem această datorie pentru că altfel Europa este complice la această barbarie. Mulțumesc. Mulțumesc și acum domnul Rodriguez Pinero Fernandez nu este aici. La parola al onorevole Curtin Darling. Dau cuvântul colegului Curtin Darling. Prego. Thank you, Chair. Uh, last year... Mulțumesc, domnule președinte. Anul trecut l-am aplaudat pe doctorul McEgo, laureatul premiului Saharov, pentru modul în care se ocupă de femei și de copii, care sunt adevăratele victime ale comerțului cu minerale. Uh, care vin din astfel de zone. I-am aplaudat activitatea, i-am aplaudat eforturile și astăzi concretizăm aplauzele noastre cu acest vot uh, accentul pus doar pe topitorii și pe rafinării ar uh, duce doar la subminarea industriilor europene pe termen lung. Noi am votat uh, pentru niște reguli eficiente și obligatorii care se aplice tuturor celor care sunt implicați în uh, comerțul cu minerale. Am votat pentru raport astăzi pentru a arăta că mm, suntem consecvenți uh, și vrem să acționăm pentru a îmbunătăți drepturile omului în zonele de conflict din întreaga lume. Mulțumesc. Domnul Dalton are acum cuvântul. Mulțumesc. Cu toții dorim să mm, evităm uh, ca grupurile armate să profite de uh, comerțul cu minereuri și metale în zonele de conflict. Însă, mm, în ultimul moment a fost impus uh, un sistem obligatoriu în locul unui sistem voluntar. Eu uh, aș susține un sistem pe bază de voluntariat care ar permite uh, Uh, zonelor de conflict, cum este, de exemplu, Republica Congo, unde astfel de activități miniere au loc, să participe la un astfel de demers. Uh, demersurile obligatorii, cum sunt cele impuse de Statele Unite, de exemplu, au arătat că sunt imposibil de aplicat. Uh, ajungem la zone sărace care nu mai reușesc să-și vândă deloc minereurile sau să le vândă unor țări care au un regim mai tolerant și asta subminează obiectivul reglementărilor. Și tot ce am face? Am face să, să penalizăm pe oamenii cei mai săraci din această lume. Vă mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul doamna Martina Anderson. Mulțumesc, eu am votat pentru acest raport în ceea ce privește diligența necesară pentru mineralele din conflict uh, și pentru amendamente importante, de exemplu 157, 154 care au trecut și acestea susțin un sistem obligatoriu surse responsabile din partea industriei, a afacerilor în ceea ce privește sursa acestor minerale sunt elemente esențiale. Uniunea Europeană este una din piațele cele mai importante pentru astfel de minerale. Exporturile acestor minerale de către grupuri armate deseori sunt uh, realizează finanțarea uh, conflictelor și aceasta are consecințe deosebite pentru drepturile omului și afectează nivelul de dezvoltare în aceste țări. Propunerea Comisiei, practic, evită importurile acestor minerale din zone de conflict în UE. Din păcate, Comisia nu a făcut o propunere prea ambițioasă, așa că am prezentat amendamente mai ambițioase pentru aplicarea principiului de diligență necesară, care să se aplice la toate nivelurile lanțului de aprovizionare, incluzând toate mineralele din zone de conflict. Mulțumesc! Mulțumesc. Trecem acum la explicațiile de vot cu privire la directiva privind concediul de maternitate. Prima intervenție este a doamnei Șoidrova. Un minut. Cui vașeni pane? Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să explic de ce m-am abținut de la votul final și n-am susținut rezoluția finală. Uh, după părerea mea, sprijinul acordat mamelor cu acest concediu de maternitate și crearea celor mai bune condiții pentru echilibrarea dintre viața personală și profesională este în interesul Uniunii Europene și în interesul statelor membre. Nu putem fi de acord cu um, ideea unui concediu de paternitate obligatoriu de 10 zile. Cred că statele membre din Uniunea Europeană, Parlamentul și Comisia trebuie să ajungă la un acord pe acest subiect Proiectul de rezoluție cere de asemenea și să se revine la vechea, vechiul proiect de directivă care uh, între timp a fost negociat timp de șapte ani, deci ne găsim într-un impas și de aceea eu sunt pentru noua abordare a Comisiei Europene care a fost uh, promisă să fie pusă în aplicare. Mulțumesc, domnul Marcus Piper, un minut. Vă mulțumesc. Am votat împotriva rezoluției privind concediul de maternitate. Sunt uh, un susținător al măsurilor de securitate socială pentru tinerele mame care lucrează. Însă, protecția mamelor este uh, gândită diferit în Polonia față de Malta, față de Regatul Unit sau uh, alte țări, pentru că depinde de cultura și de responsabilitatea socială din statele membre. Uniunea Europeană nu ar trebui să reglementeze aceste aspecte, nu ar trebui să intervenim în responsabilitatea socială a statelor membre, de aceea am votat împotrivă. Vă mulțumesc. Are cuvântul doamna Clun. Vă rog, un minut. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă refer și la concediul de paternitate, pentru că și tații trebuie să facă acest lucru, să rămână acasă și guvernele trebuie să îi ajute. Acesta este un element cheie pentru a avea egalitate pe piața muncii și acest lucru nu se poate face dacă nu există condiții mai bune pentru concediul de paternitate. Femeile, practic, au de pierdut în ceea ce privește cariera lor dacă nu se întâmplă acest lucru. E nevoie de soluții pentru a avea calitate la locul de muncă, și guvernele în UE vor trebui să promoveze aceste măsuri. În special pentru uh, micile companii, uh, efectele vor fi foarte mari și vor fi afectate de aceste politici, însă va trebui să, până la urmă să-și schimbă mentalitatea în această privință. Într-adevăr, aceasta reprezintă un cost pentru mediul de afaceri, în special pentru companiile mici, însă acest lucru trebuie aplicat um, așa cum se aplică pentru alte costuri care trebuie abordate. Dacă nu, oamenii pur și simplu nu vor mai avea copii pentru că cariera lor va avea de suferit în urma unei absențe de câteva luni de zile. Va trebui să avem o abordare mai generală la nivel social. Președintele întrerupe, mulțumesc. Și acum colegul Mlinar nu este în sală. Trecem atunci la doamna Nina Gill. Doamna, domnule președinte, eu am votat pentru această moțiune de rezoluție pentru că e de neacceptat ca directiva privind concedul de maternitate să fie blocată în Consiliu. Există zvonuri că s-ar putea să fie și retrasă ca parte a exercițiului refit al Comisiei de o mai flexibilă legiferare. Da, într-adevăr, avem nevoie de legi uh, Uh, care să se axeze pe aspecte cruciale, dar nu înțeleg de ce aspecte cum ar fi participarea femeilor la piața muncii și lupta împotriva sărăciei, care au legătură strânsă, nu sunt considerate a fi aspecte cheie uh, și Uniunea Europeană trebuie să-și folosească capacitățile de a face lucrurile să evolueze. Este de necrezut că pe un subiect așa de important, care are impact asupra întregii societăți, încă ne mai bazăm pe o directivă din 92, care uh, nu a fost adaptată la nevoile actuale. În Regatul Unit, peste jumătate dintre mame se bazează pe bunici atunci când trebuie să se întoarcă la muncă, dar nu toată lumea are norocul de a se putea baza pe ajutorul uh, altor membri ai familiei și de aceea uh, Comisia și Consiliul trebuie să rupă acest blocaj pe acest subiect și să nu uh, ceară eliminarea acestei directive. Mulțumim, domnule Ghil. Are acum cuvântul domnul Flanagan. Vă rog. Da. Um, uh, Am votat pentru acest, uh, această rezoluție pentru că uh, avem aici de-a face cu obiectivul Uniunii Europene. S-a construit Uniunea Europeană pentru a câștiga drepturi suplimentare inițial, însă se pare că astăzi ne-am schimbat opinia și pierdem drepturi soția mea și cu mine am avut un copil acum 8 uh, luni și am decis uh, să um, stau acasă și să o ajut și am fost penalizat în mass media din țara mea, fiind calificat drept leneș. Deci cred că dacă uh, suntem serioși pe acest subiect, dacă uh, cineva își ia concediu de maternitate sau concediu de paternitate, nu ar trebui să fie calificat drept leneș sau absent, ci este vorba de persoane care țin la noi născuți, care vor să stea acasă, să fie un drept care să fie recunoscut și să nu fie considerat, uh, considerat un defect faptul că vrei să faci ceea ce trebuie. Și uh, ironic este faptul că chiar femeile jurnaliste m-au uh, penalizat în acest sens. Mulțumesc, doamna Petir. Am jalinje iar se... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Directiva privind Consiliul de Maternitate a fost propusă în 90 și este blocată în Consiliu. Regret că nu s-a ajuns la un acord. În majoritatea statelor membre există deja dispoziții în acest sens, uneori chiar mai bune decât cele care se găsesc în această directivă. M-am obținut de la vot pentru că mm, am consider că sunt nevoie noi propuneri. Statele sunt cele care ar trebui să se asigure că părinții, mamele și tații pot să fie alături de copiilor în primele luni de viață. E nevoie de legislație care să garanteze faptul că cei care lucrează în companii au posibilitatea de a avea copii și de a fi alături de copiilor. Mulțumesc, doamna Silvia Costa. Are acum cuvântul un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă reamintesc că această rezoluție trebuie să aibă legătură cu faptul că noi 92 am hotărât deja să creăm un concediu de maternitate care să fie stabilit la nivel european. Deci nu are sens să spunem că statele sunt singurele care trebuie să hotărască, pentru că vorbim despre îmbunătățirea uh, situației părinților, copiilor, um, concilierii vieții de familie și profesionale, dar nu putem să ne blocăm pe cele 14 săptămâni care au fost propuse în 92 și să spunem în același timp că vrem să protejăm sănătatea femeilor, copiilor. Uh, trebuie să avem în vedere și criza pe care o traversăm. Vedem că mm, sărăcia în rândul femeilor și copiilor crește. Prin urmare, trebuie să înțelegem că aceste oportunități trebuie să fie date astăzi dacă vrem să creștem pre o productivitatea și dacă ne preocupă costurile. Și asta facilitează și accesul la muncă pentru multe femei. Trebuie să spunem astăzi cu fermitate că trebuie să existe o, o inițiativă a Comisiei și cerem președinției luxemburgheze să reia această propunere. Nu putem ca după două mandate să pierdem posibilitatea de a avea o directivă cu adevărat bună. Mulțumim doamnei Costa. Trecem acum la explicațiile de vot pentru Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Primul vorbitor este domnul Adam Coșa în numele grupului popular. Două minute. Köszönöm a szót, elnök úr! a most hatalmas többség. Mulțumesc. Rezoluția care tocmai a fost adoptată cu o majoritate covârșitoare atrage atenția în mod concret la măsurile luate de Parlamentul European. Aș dori doar să subliniez câteva elemente. Primul aspect e că uh, rezoluția solicită Finlandei, Irlandei și uh, Olandei să ratifice cât se poate de repede acordul cu privire la drepturile persoanelor uh, cu dizabilități. Celălalt element e că rezoluția face apel uh, uh la Comisia Europeană pentru Uh, a implica cât se poate de curând Parlamentul European în dialogul care se poartă cu ONU uh, pentru ca totul să poată să fie făcut la comun. Și în al treilea rând uh, solicităm Comisiei Europene să prezinte cât se poate de repede pachetul care vizează facilitarea accesului. Apoi, în ceea ce privește cadrul european, e bine, acesta necesită un buget specific pentru a putea fi mai eficace. Aș dori să subliniez că, uh, ținând cont de faptul că ONU uh, a studiat propunerile uh, Uniunii Europene și își va face propriile propuneri, trei comisii, PETI, LIBE și Comisia pentru Ocupare, vor pregăti un raport comun în ceea ce privește acest proces. Și în cele din urmă aș dori să vă mulțumesc pentru că consider că am făcut un pas simbolic și am demonstrat că toate grupurile politice pot uh, fi capabile să coopereze. Până la urmă, uh, am adoptat rezoluția cu mare majoritate. Dăm acum cuvântul domnului Pospicil. Nu-l văd în sală. Allora passiamo all'onorevole. Dăm cuvântul domnului Șoidrova. Un minut, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte.

și iată domnul Coșa, antevorbitorul meu, e unul din cei mai activi colegi ai mei care au contribuit la succes. Uniunea Europeană nu este destul de activă aici în această privință, ca dovadă că până și instituțiile europene nu au uh, un suficient număr de angajați cu uh, dizabilități. Știu că nu i plăcut să auzi critici, însă nu putem să le ignorăm. Putem și trebuie să facem mai multe. Mulțumesc! Mulțumesc, Gill. Un minut, vă rog. Mulțumesc. Am susținut această măsură pentru că trebuie făcute mai multe ca să ne asigurăm că cei cu dizabilități se bucură de șanse egale cu ceilalți. În, în Regatul Unit sunt 1,3 milioane de persoane cu dizabilități care își doresc să muncească, dar doar jumătate din ei își găsesc un loc de muncă. Mai puțin din un sfert din acești oameni cu dizabilități au uh, calificări. 81% din uh, cei care nu au de muncă indică faptul că au uh, bariere foarte însemnate de depășit pentru a avea o carieră. Și situația copiilor, de asemenea, este foarte dificilă a copiilor cu dizabilități. Familiile lor se confruntă cu obstacole de nedepășit uh, pentru îngrijirea lor, deci e important ca instituțiile europene să implementeze mai rapid uh, Convenția ONU privitoare la drepturile persoanelor cu dizabilități și noi putem să avem un rol important pentru asta. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Sehnalu, acum. Un minut za slovo, pane předsedající Mulțumesc. Avem 80 de milioane de copii cu dizabilități care trăiesc în Europa și ar trebui să aibă aceleași uh, drepturi ca noi ceilalți. Din păcate nu e cazul. Ei se confruntă cu multe obstacole pe care noi nici nu le putem închipui. <clears throat> E vorba de accesul la servicii de sănătate, la piața muncii, la locuințe potrivite și educație. În cooperare cu, Parlament, cu Comisia și cu Consiliul, Parlamentul ar trebui să încerce să înlăture aceste obstacole și ar trebui să lucrăm pe principiile Națiunilor Unite. De aceea fac un apel la Comisie să prezinte acest act de accesibilitate și să sublinieze recomandările Națiunilor Unite. Noi ar trebui să recunoaștem că Convenția stipulează oricum numai standardele minime iar Uniunea Europeană ar trebui să aprofundeze aceste standarde. De aceea eu o susțin. Mulțumesc. Urmează domnul Flanagan. Um, I am in favor of this because... Mulțumesc. Sunt în favoarea acestei uh, măsuri pentru că uh, trebuie recunoscute drepturile persoanelor cu dizabilități. Asta nu doar în beneficiul acestora, ci în beneficiul nostru a tuturor, pentru că uh, sporește mult oferta. Dacă vedeți care este majoritatea oamenilor. Uh, uite, de exemplu, eu uh, am probleme cu discernerea culorilor, deci am probleme când vreau să înțeleg harta metroului londonez. Deci toată lumea se confruntă cu o problemă sau alta și toți trebuie să avem drepturi egale și Uniunea Europeană trebuie să însemne chiar asta. În țara mea, acum 50 de ani, uh, oamenii trebuiau să fie internați pentru că se credea că dacă au un handicap uh, sunt afectați uh, de un uh, blestem sau așa ceva. Totuși, situația aceasta s-a îmbunătățit foarte mult. Sunt 100% în favoarea drepturilor persoanelor cu dizabilități și toată lumea are de câștigat de pe urma respectării acestor drepturi. Onorevole Clun. Mulțumesc, domnule Flanagan, și acum doamna Clun. Chairman, and I'm very happy. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mă bucur uh, să susțin această moțiune de rezoluție care a fost votată astăzi, pentru că este foarte important să existe o incluziune activă și o participare totală a celor cu dizabilități la viața socială. Această abordare ține de uh, inima Convenției uh, cu privire la persoanele cu uh, dizabilități, iar strategia Comisiei se bazează pe strategia uh, și Convenția ONU din acest uh, domeniu. Trebuie îmbunătățită accesibilitatea, trebuie oferite mai multe servicii acestor uh, persoane, trebuie promovată uh, piața serviciilor de ajutor sau dispozitivelor de ajutor pentru persoane cu dizabilități. Bineînțeles că acest lucru ar fi foarte benefic pentru cei care se confruntă cu astfel de dizabilități. Trebuie să promovăm și o educație inclusivă și programe de învățare pe toată durata vieții pentru indivizii cu uh, dizabilități. Comisia a salutat și a lansat mai multe inițiative uh, educaționale pentru persoanele cu uh, dizabilități, implicând și agenția responsabilă de la nivel european în acest demers. Noi salutăm această inițiativă, susținem tot acest demers în acest for. Mulțumesc. Mulțumim, doamna Petir. Mulțumesc, domnule președinte Or, fiecare persoană ar trebui să își poată exercita aceste drepturi fundamentale. Demnitatea oricărei persoane trebuie protejată. Faptul că suntem diferiți nu ar trebui să ducă la discriminare și nu ar trebui să permitem ca uh, persoanele să fie discriminate în această cauză. De aceea susțin într totul această rezoluție ținând cont de faptul că avem 80 de milioane de persoane cu dizabilități în Europa și că în continuare se confruntă cu discriminare și restricții în viața de zi cu zi, eu cred cu tărie că trebuie să facem tot ceea ce putem pentru a elimina aceste obstacole. Este foarte important ca toate statele membre ale Uniunii Europene să implementeze convenția, cât și strategia Uniunii Europene pentru persoane cu dizabilități, iar această strategie ar trebui să fie inclusă în politicile sociale ale fiecărui stat membru. Statele membre ar trebui să promoveze aceste drepturi, să protejeze aceste persoane și să dea șanse egale pentru participarea în viața culturală, socială, politică și așa mai departe. Mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc, doamna Silvia Costa. Mulțumesc, domnule președinte. Aproape 80 de milioane de persoane cu dizabilități grave sau mai puțin grave trăiesc în Uniunea Europeană. Comisia ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități uh, a elaborat o convenție care a fost ratificată de Uniunea Europeană, dar nu de către toate statele membre. Mai trebuie să facă încă trei. Însă această convenție este un punct de referință absolut pentru că garantează recunoașterea caracterului universal al drepturilor omului și necesitatea de a garanta uh, de plină incluziune activă a persoanelor cu dizabilități fără discriminare. Însă nu sunt uh, disponibile datele, nu, sunt, uh, nu există încă acces de plin la servicii, uh, exercitarea de, de plină a drepturilor. Am votat pentru, pentru că cred că putem face pași înainte, cerând Comisiei să aprobe un pachet pentru persoanele cu dizabilități pentru a avea o linie bugetară dedicată acestora și mai ales Ca a Comisiei uh, pentru Cultură, voi ajuta la o mai bună integrare a persoanelor cu dizabilități în școli, în universități și apoi cerem și o mai mare implicare a Parlamentului pentru monitorizarea convenției. Costa. Mulțumesc, doamnă Costa și acum doamna Ivana Maletic, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt aproximativ 8 milioane de persoane cu dizabilități în Uniunea Europeană. Ele ar trebui să aibă drepturi egale cu ceilalți cetățeni, ar trebui să primească oportunități egale de muncă și educație și să trăiască o viață de calitate. Însă, în viața lor de zi cu zi, se întâlnesc, de fapt, cu mai multe bariere. Este important să existe o înțelegere cuprinzătoare a problemelor cu care se confruntă persoanele cu dizabilități, începând cu servicii de sănătate, educația, ocuparea, precum și participarea uh, la viața socială activitățile de zi cu zi uh, din familiile lor uh, sunt și ele vizate. Pentru toate aceste domenii ar trebui stabilite niște obiective pentru a putea să uh, putem măsura progresul. Acesta este unul dintre obiectivele strategiei Uniunii Europene. Ori acesta nu poate fi atins în sine fără să facem eforturi din partea tuturor statelor membre și a instituțiilor vizate. În Croația, 530.000 de persoane cu dizabilități au fost lovite uh, greu de uh, criză și, de asemenea, și de măsurile de austeritate. S-au făcut progrese mici recent prin introducerea unor cote în domeniul ocupării, însă mai avem multe de făcut uh, pentru a îmbunătăți viața acestor oameni. Soluția ar fi ca toată lumea să se implice mai activ și să sensibilizăm publicul în ceea ce privește problema persoanelor cu dizabilități. De aceea am susținut această rezoluție. Mulțumesc și Acum trecem la următorul punct propunerea de rezoluție care privește epidemia de Xylella fastidiosa care afectează măslinii. Aia cu doamna Rosa D'Amato, numele grupului FDD, două minute, vă rog. grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Felicit pe colegii mei pentru că au votat o moțiune de rezoluție care e pe linie cu decizia Comisiei Trebuie acum care e rolul Parlamentului, totuși, pentru că am lucrat zile întregi ca să confirmăm deciziile Comisiei. Bun, suntem de acord asupra măsurilor de control la import, de acord cu ajutoarele pentru agricultori și cercetare, însă în această rezoluție nu se face nicio. Uh, nu există nicio prevedere în legătură cu analiza costuri-beneficii în legătură cu strategiile de eradicare a acestui agent patogen și nu se vorbește nimic de uh, reconsiderarea măsurilor uh, propuse în lumina noilor descoperiri științifice. Mă gândesc la excluderea unor plante potențial uh, oaspeți ai acestei xilela fastidioza sau efectul fitofarmaceuticelor pe scară largă. Prin aplicarea acestei decizii, din păcate, se vor putea tăia copaci sănătoși pe anumită rază de jur împrejurul arborilor bolnavi nu se, fac, nu se vor face controle și monitorizare uh, în detaliu, sunt măsuri miope care vor avea conse- consecințe la scară europeană. Și e ușor de prevăzut așa ceva, din păcate. Și după cum deja mi-a sugerat uh, cineva într-o recentă întâlnire, am hotărât să ne unim forțele cu principale organizații ale agricultorilor și uh, ecologiștilor, atât din Italia cât și în Europa, FEDER, BIO, COPAGRI și mai multe organizații, pentru un document comun uh, care va fi prezentat Comisiei cu alternative susținute chiar de directive comunitare și aprobate de cercetători și uh, persoane din mediul univers universitar și nu cred că autoritățile competente vor putea să se facă uh, că nu au citit acest document. Mulțumesc. Onorevole Mas- Mulțumesc. Acum domnul Massimo Paolucci. Un minut, vă rog. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, regiunea Salento din Italia a fost uh, afectată de această epidemie de Xylella fastidiosa și controlele europene nu au putut să o stăvilească. Agricultorii noștri sunt victime, nu sunt vinovați. Măslinii nu reprezintă doar principal, principala sursă de venit, ci și o caracteristică a identității regiunii Puglia, Salento, care fără uh, măslinilor ar fi fără cap, acaparisul fără turnul Eiffel. Deci e bună decizia uh, Comitetului pentru Sănătatea Plantelor să nu taie milioane de măslini în zonele afectate, dar nu e de ajuns. Mai e nevoie de, în primul rând, uh, resurse din, de la Orizont 2020 pentru cunoștințe științifice ca să eradicăm această maladie încă puțin cunoscută. În al doilea rând, uh, Mința trebuie să ajute financiar agricultorii uh, pentru a compensa pierderile uh, suferite. Mulțumesc. Onorevole Iar. Mulțumesc și acum domnul Iar, dar văd că nu este de, de față și atunci dăm cuvântul domnului Maria, un minut. Prie proedre, υπερψήφισα to psifisma, pucate... Mulțumesc. Am depus această rezoluție cu alți colegi pentru a trata rezultatele catastrofale ale acestei uh, <clears throat> probleme și avem uh, o propun propuneri concrete, în special de susținere financiară a producătorilor de ulei de măsline. Dorim și o campanie de informare, nu-i așa, ca să se ia măsuri și să se interzică importul de, de, din state terțe care sunt responsabile pentru apariția acestei uh, epidemii. E o bacterie foarte periculoasă și dacă nu luăm măsuri, vom avea probleme economice majore. Salutăm așadar uh, aprobarea acestei măsuri și cerem Comisiei și statelor membre să continue cu implementarea imediată. Diana Petir. Mulțumesc și ultima intervenție, doamna Petir, vă rog. Problemi sa kojima se suočavaju italijanski maslinari Fermierii italieni se confruntă cu această problemă, iar aceasta cauzează temeri și pentru vecinii lor uh, uh, din Croația. Uh, suntem îngrijorați mai ales de lipsa informațiilor pe care să ne putem baza. Eu am susținut această rezoluție pentru că ne avertizează în legătură cu consecințele teribile pe care uh, trebuie să le suporte fermierii. Eu mă bucur că s-a acceptat uh, propunerile mele uh, care au legătură cu furnizarea de informații și, uh, de asemenea, cu uh, impunerea unor măsuri de prevenție, care se include și măsuri de monitorizare. De asemenea, mă bucur că s-a hotărât și uh, sfera de cuprindere a acestor măsuri. ne ar trebui să uh, uităm uh, nici compensațiile, pentru că uh, compensațiile insuficiente vor duce la rezistență atunci când vine vorba de implementarea acestor măsuri. Iar dacă aceste măsuri nu sunt implementate, asta ar putea uh, duce la uh, epidemii uh, viitoare. Fermierii noștri croați își doresc răspunsuri rapide, iar uh, implementarea măsurilor trebuie să fie rapidă, uh, la fel și comunicarea între autoritățile competente și fermieri. Bine, cu... Mulțumim, doamnă Peter, și astfel încheiem explicațiile voturilor și vom